și trebuie să-l abordăm și astăzi. E vorba de uh, raportul privitor la delegația cu relații, în legătură cu relația cu țările din Asia de Sud, vizita la Bangladesh. Trebuie să spun că am petrecut uh, două zile și în Maldive și am uh, vizitat, uh, dincolo de întâlnirile cu politicieni, societatea civilă, ONG-uri, am vizitat o închisoare ca să se știe care a fost scopul vizitei noastre în Maldive. Iar în Bangladesh am avut un număr de reuniuni la nivel înalt cu prim-ministrul, cu doamna prim-ministru, cu ministrul uh, pentru afaceri externe, ministrii de comerț, sănătate, bun. Uh, sunt multe probleme în Bangladesh, ministrul, uh, ministrul de justiție și cu președinta Parlamentului. Ne-am întâlnit cu președintele Comisiei de Drepturile Omului. Am întâlnit cu reprezentanții societății civile, ne-am întâlnit cu liderul Partidului Național din Bangladesh, apoi cu fabricanți din sectorul de textile, cu sindicaliști, apoi am avut o întâlnire legată de schimbările climatice, Bangladesh e una din cele mai afectate țări din întreaga lume, ce să facem după Paris, apoi sectorul de pielărie, am avut vizite în tăbăcării, apoi o conferință de presă la finalul vizitei noastre și cred că rezultatul a fost aproximativ 60, 62 de articole în presă, uh, ca, ma, puțin mai mult decât uh, o conferință de presă la Bruxelles. Am vorbit, sigur, despre situația drepturilor omului, Mm, societatea civilă n-a prea fost dornică să se, întâmpl, să se întâlnească cu noi, mai puțin decât în trecut. Mm. Am, uh, ne-am referit la probleme cu libertatea de exprimare, uh, situația ziarelor care sunt hărțuite, asasinatele unui număr de blogări, mai ales am întrebat prim-ministru ce se întâmplă cu uh, anchetele, dacă sunt independente. Uh, apoi uh, probleme în legătură cu creșterea extremismului. Uh, e o țară foarte religioasă, se va crește volumul de turiști budiști uh, în țară, însă crește și atacurile împotriva diferitelor culte. Am, am referit la problema de pedepse capitale. Mai discutasem cu doamna prim-ministru această problemă și am discutat dacă se poate măcar organiza o dezbatere în țară, apoi comerțul, cum să se pună în aplicare principiile Uniunii Europene în legătură cu afacerile și drepturile omului, apoi viitorul Comisiei pentru Drepturile Omului, o instituție independentă și respectată în Bangladesh, care trebuie să își continue activitatea a subliniat nevoia unor instituții puternice și independente, că partea statului de drept, inclusiv Comisia Electorală, poate știți că Uniunea Europeană nu mai finanțează Comisia Electorală pentru că au existat diverse preocupări și probleme. Ne-am referit și la situația politică. Mulți ne-au spus că violențele postelectorale de anul trecut Uh, au dus la o schimbare politică importantă în țară, apoi uh, industria textilă, um, ne-am gândit la un eventual uh, industria de îmbrăcăminte, ne-am gândit, gândit la posibilitatea înființării unui model de bune practici la nivel global. Să știm că inspecțiile în fabrici există, se bunătățește situația lucrătorilor, încă mai trebuie să se acționeze. Însă industria uh, de îmbrăcăminte uh, știe că este uh, situația trebuie îmbunătățită, apoi problema situației sindicatelor în zona exporturilor rămâne o problemă cheie. A participat și reprezentantul sub grupului de comerț în Parlamentul European, Karim, Bangladesh dorește să devină o economie de venit uh, mediu până în 2021. Ne-am referit și la creșterea volumului de comerț cu Uniunea Europeană, dar asta în situație de echitate, de fair play, s-a pus și problema corupției apoi eventual un Consiliu uh, de Afaceri UE Bangladesh, în ce privește afacerile externe, sigur, o problemă nu, este, nu reprezintă doar relațiile cu India, ci și cu Myanmarul și situația Rohingya, pentru că Bangladesh are aproximativ peste 300 de mii de uh, persoane uh, refugiate din Birmania și cam asta ar fi Sigur că a fost doar un rezumat, însă știu că nu am timp la dispoziție, trebuie să trecem la vot. Deci mă opresc aici, dar uh, dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Up afterwards or at the discretion of the chair. Thank you. Thank you very much. Muchas gracias, señora Simberg. No vamos a... Señora Sacorafa. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Vă rog, doamnă. Mulțumesc, doamna Sacorafa. Vă semnalez o problemă uh, apărută cu privire la traducerea raportului uh, de uh, raportului privitor la Macedonia. Am scris ceva, de exemplu, amendamentul 114 pe care l-am depus în limba elenă nu este tradus corect în limba engleză. Am, s-a deformat conținutul amendamentului meu, m-am adresat serviciilor de specialitate. Sigur, mă gândesc la, de exemplu, expresia administrația publică din Macedonia. Nu trebuie rezolvată problema aceasta, importantă pentru noi. Eh, Weigel, am... Mulțumesc, domnule Weigel, dacă vreți să aveți un ultim cuvânt. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Vreau doar să vă mulțumesc dumneavoastră și colegilor din comisie pentru a fi luat decizia de a amâna acest vot pentru acest raport, pentru că săptămâna trecută am avut o zi crucială Parlamentul Macedoniei a decis să amâne alegerile atât de alegerile anticipate și a fixat data pentru 5 iunie. A fost necesar să se întâmple asta pentru că s-a făcut evaluare comună a noastră, Uniunea Europeană cu SUA, că pregătirile pentru alegere nu au fost în așa fel încât uh, alegerile să corespundă unor standarde înalte de democrație, transparență și stat de drept. În urmare, acum avem o nouă dată, 6 iunie, și am uh, depus două amendamente orale care se referă la această schimbare a datei și care se referă și la observația noastră că E absolut necesar dacă Macedonia vrea să se apropie de Uniunea Europeană, ca toate partidele din Macedonia să coopereze. Mulțumesc. Amendamentele orale le regăsiți uh, în spatele listei de vot, atașate. Dacă sunt alte observații, nu, haideți să votăm. Amendamentul 13, Howitt, pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 63 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 64 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 64 Vă să verificare electronică. Bine. Parcă e un vot în plus din partea PP. Niciodată nu pot fi suficiente amendamente, eh, suficiente voturi PP. Bine. Încă o dată, 64. Also ist eindeutig Un, ja. 66 dafür. 66 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 67 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 cu amendament oral 1 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 79 pentru. Pentru. împotriva Trebuie să verificăm. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul, se adoptă cu 30 la 21. Compromisul 5 cu amendamentul oral 2. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 109. Pentru? Împotrivă? Abține se adoptă. 110 pentru? Împotrivă? Verificăm. Abține ist geschlossen. S-a închis votul. Se respinge. 18 la 32. 111 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 13. 113 pentru. O secundă, eu n-am 112, spune președintele. 112, Kovacev, pentru... E o greșeală, cred, pe lista PP. În realitate e vorba de amendamentul 112. Kovacev. Pedru. Domnule Kovacev, votați pentru propriul amendament, pentru că e ultima șansă. cine pentru? Împotriva? Abțineți? Verificăm. Abstimmung ist geschlossen mit 24 zu 25 abgelehnt. Se respinge cu 24 la 25. Dacă n-ați ezitat, domnule Covace, v-ați fi câștigat. 113 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 114 pentru, prima parte, pentru, împotriva abțineri se respinge. A doua parte, pentru, împotriva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 împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 138 pentru, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a închis votul, se adoptă cu 34 la 18. Amendamentul 139 cu amendamentul oral 3. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 140 pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. S-a închis votul. Și, uh, în ciuda tuturor eforturilor, se respinge cu 19 la 26. Și acum avem un amendament foarte periculos. 141. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 142. Pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 143. Pentru? împotriva abțineri, se respinge. 144 în două părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri, se respinge. A doua parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. O 146 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 147 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 150 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 165 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 166 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 176 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 177 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 190 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 191, două părți, prima parte, împotriva abțineri, se adoptă. Pentru a doua parte, pentru, împotrivă, abține, se respinge. 193. Se adoptă. 194. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 195. Pentru, împotriva Cred că se adoptă, dar verificăm prin vot electronic. Se respinge cu 25 la 26, 196 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 197 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 198 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 199 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Votăm acum partea 1 a amendamentului 208. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotriva abțineri, și asta se adoptă. 209 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 210 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 211 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 212 era asta? 211. Votăm 211. Poate la limită se respinge, spune președintele în ghilimele. Toți 12 pentru împotriva abțineri se respinge. 213 pentru, împotriva abțineri se respinge. 214 pentru, împotriva abțineri se respinge. 223 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 215 pentru, împotriva abțineri se respinge. Două se pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 217 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 218 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 200 19. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 220. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 221. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 222. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 224 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Se adopt, se respinge cu 21 la 32. 225 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 226 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 227 pentru, împotrivă, abține se respinge. 228 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 229 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 230 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 231 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 232 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 16 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 244 pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 17 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 259 pentru Împotrivă. Abțineri se respinge. unu pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 264 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 265 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 266 în două părți, prima parte cinei pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Mezăriș 267 până la 270 se poate vota împreună? Nu. 267, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 268 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 269 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 270 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 16 este următorul, cine pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1718 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 36 pentru. E caduc. E caduc că s-a adoptat 23. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și astfel trecem la amendamentul 35 cine-i pentru? Împotrivă. Abține se respinge. Compromisul 2. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 3. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 51. Pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 53 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 54 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 55, 56 pentru, împotrivă, verificăm. 56 verificăm. S-a închis votul. Și se respinge cu 24 la 29. 58 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 1 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentele 2, 3, 4. Cred că nu știu dacă se va, va fi evident, pentru împotriva abțineri se adopt, se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 s-a rezolvat 11. Cine este pentru 11? Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și acum trecem la votul final electronic. S-a deschis votul. Se adoptă raportul cu 42 de voturi pentru și 9 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări domnului Weigel. Vă urez o seară plăcută. My people did not come. Yes.